Der prezident! Președintele. Einen schönen guten Morgen, meine Bună dimineața, doamnelor și domnilor, stimate colegi, stimați colegi. Reluăm sesiunea și primul punct pe ordinea de zi pentru astăzi este raportul Bach în legătură cu uh, despăgubirile pentru pasagerii companiilor aeriene în cazul unor neefectuări uh, de zbor sau uh, întârzieri de lungă durată. Și îi dau cuvântul raportorului, domnul Bach.